10 și jumătate. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, și anume declarația Comisiei cu privire la siguranța feroviară, inclusiv sistemul de semnalizare european. Un punct care, după cum bine știți, s-a manifestat în mod dramatic acum doar câteva zile în apropierea orașului Bruxelles, unde a avut loc un accident foarte grav și, bineînțeles, nu putem să lăsăm deoparte acest accident, accident în momentul în care vom discuta acest subiect. Nu putem decât să ne exprimăm solidaritatea față de uh, victime și față de familiile acestora. Dorim să salutăm președin, uh, vicepreședintele uh, Comisiei, domnul Sim Calas, cu care am avut ocazia să discutăm săptămâna trecută în orașul La Coruña despre teme de siguranță și siguranță maritimă. Iată că acum, uh, după aceste dezbateri referitoare la pescuit, vom continua aproape cam în aceeași direcție, în același domeniu și anume acela al siguranței. Dar mai întâi aș dori să dau cuvântul domnului comisar Kallas pentru a face o declarație a Comisiei referitor la tema noastră de discuție. Domnule președinte, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru aceste observații, domnule președinte, uh, stimați membri ai Parlamentului. Mm, accidentul de tren produs, accidentul feroviar produs uh, în apropierea Bruselului a fost o tragedie șocantă am înțeles că acest accident uh, a dat naștere la mai multe întrebări de ordin uh, uman, dar și tehnic și politic. Sigur că, uh, în primul rând, trebuie să ne exprimăm condoleanțele și susținerea noastră față de familiile victimelor. E dificil totdeauna să găsim cuvintele în aceste momente. Cazurile acestui accident nu sunt încă pe deplin cunoscute, investigații tehnice au fost lansate în conformitate cu uh, normele de uh, siguranță ale directivelor europene. Dar asta este de competența organelor de resort din Belgia. Sigur că acheta trebuie să fie independentă și obiectivul acestei anchete tehnice e nu să dea vina pe cineva, ci să identifice cauzele pentru a îmbunătăți siguranța feroviară și a preveni accidentele. Uh, organismele de resort belgiene au cerut uh, uh, instanțelor europene să le susțină și s-a format o echipă comună imediat la câteva ore după producerea accidentului. Vreau să subliniez că atâta timp cât cauzele accidentului încă nu sunt pe deplin clarificate, nu e bine să tragem nicio concluzie. Sigur că eu sunt pregătit să vă stau la dispoziție să clarific uh, anumite mm, întrebări uh, care au apărut după tra uh, tragedie și sigur că și eu sunt îngrijorat de această situație. Atunci când se produc accidentele feroviare, sigur că apar remarci referitoare la legăturile dintre accident și regulile europene în domeniu. Eu aș dori să mă exprim foarte clar în legătură cu deschiderea pieței. Uh, sigur că uh, sectorul uh, transportului marfar este deschis competiției și s-au separat uh, responsabilitățile managerilor și întreprinderilor feroviare. Sigur că am luat și măsuri de <coughs> interoperabilitate și de siguranță feroviară. Noi vrem să ne asigurăm că un nivel ridicat de securitate este menținut, sigur, cu reguli specifice pentru fiecare stat uh, uh, noi primim rapoarte la intervale regulate în legătură cu situația um, siguranței feroviare în fiecare stat membru și indicatorii demonstrează că deschiderea sectorului uh, feroviar uh, către competiție nu a avut niciun fel un impact negativ asupra siguranței feroviare. Uh, vă pot spune foarte clar că orice uh, sugestie legând insecuritatea feroviară la des- de deschiderea piețelor este o scuză Uh, și o diversiune uh, de la aflarea adevăratelor cauze ale accidentelor. Uh, putem spune că mai mult de 20 de sisteme naționale diferite sunt folosite pentru a asigura mișcarea în siguranță a trenurilor, circulația în siguranță a trenurilor și sigur că există o componentă de siguranță a șinelor, este aici un Mm, sistem computerizat și uh, sistemul de frânare este conectat la computer. Sigur că și trenurile trebuie echipate cu un sistem compatibil. Uh, uh, Bun, acum există sisteme naționale diferite, uh, regulile naționale sunt diferite în legătură cu echiparea uh, locomotivelor și șinelor cu aceste sisteme electronice. Incompatibilitatea sistemelor naționale, așadar, cauzează o problemă majoră pentru trenurile internaționale, pentru că fie locomotivele trebuie schimbate când trec uh, fiecare frontieră, fiecare trebuie echipate cu mai multe sisteme electronice, în funcție de șinele pe care vor circula sunt uh, cazuri în care într-o singură țară coexistă mai multe sisteme. De exemplu, Talisul trebuie echipat cu șapte sisteme naționale diferite uh, pentru că trece prin patru țări. Uh, din această cauză un, uh, a fost dezvoltat un sistem unic pentru toate țările europene și va fi instalat pe liniile majore din Europa. Sistemul este cunoscut ca ERTMS sistemul de gestionare a traficului feroviar european. Uh, în ce privește calendarul, putem spune că majoritatea sistemelor naționale au fost uh, dezvoltate la începutul anilor 80, dar dezvoltarea uh, și desfășurarea lor este un proces costisitor și îndelungat. În majoritatea țărilor sunt echipate cam de 20 de ani locomotivele cu acest sistem și șinele. Specificările RTMS Uh, au fost puse la dispoziție începând cu anul 2000, au fost uh, elaborat un număr de proiecte pilot între 2000 și 2005 și din 2005 încoace uh, mai multe linii cu echipamente ERTMS funcționează deja. Actualmente statele membre mm, au proiecte în desfășurare în legătură cu RTMS. De exemplu, în Belgia există o linie între Aachen și Liege care este echipată cu RTMS și trenurile care circulă pe această uh, linie, sigur că sunt de asemenea, dispun de asemenea de aceste echipamente. Acest nou echipament promovează interoperabilitatea, asta înseamnă că locomotivele au posibilitatea să treacă frontierele fără a schimba sistemul, dar este recunoscut și ca un sistem care oferă un avantaj în termen de siguranță crescută. Sistemul este pe deplin operațional astăzi, însă uh, din cauza că a fost nevoie de un timp îndelungat pentru a-l uh, instala pe toate trenurile și pe toate liniile existente, uh, sigur că pentru o perioadă de timp sistemele naționale vor coexista cu sistemele RTMS. Țări terțe, cum ar fi Taiwanul, ca să dau doar un exemplu, au uh, ales uh, acest sistem al nostru și nu doar din motive de interoperabilitate, desigur. Taiwanul a investit în RTMS pentru că este cel mai bun sistem pe care îl avem astăzi la dispoziție pe piață. Sigur că s-au, au fost puse mai multe uh, întrebări, uh, s-au făcut comparații situa- între situațiile din statele membre. E dificil și nu foarte uh, util să facem o ierarhizare a statelor membre și să facem astfel de comparații, pentru că de, totul depinde de alegerea unor indicatori și a perioadei de uh, referință și de calitatea datelor. Sau, uh, bineînțeles că există accidente uh, care au impact asupra oricărui fel de ierarhie, dar datele generale ne arată că performanța din Belgia este una care se situează în medie, dar uh, poate este mai slabă în legătură cu șinele echipate cu sistem automat de protecție uh, electronic. Și cu aceasta am încheiat și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum, oratorii care se vor exprima în numele grupurilor politice, primul fiind grupul PPE, va lua cuvântul domnul Matiu Groș. Ja, danke, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră pe fondul uh, accidentului de la Voisingen uh, este clar că trebuie să uh, acordăm mare atenție anchetei și de aceea cred că nu este sarcina noastră să emitem niște concluzii preliminari înainte de terminarea anchetei. Mi se pare corect că, într-adevăr, Comisia a arătat foarte clar că au existat uh, probleme tehnice. Știm că siguranța feroviară este o prioritate la nivel național, rămâne astfel și noi la nivel european, fie că suntem în comisie sau în Parlament, regretăm că în primul rând siguranța și în al doilea rând interoperabilitatea între diferite sisteme la nivel european nu uh, au primit mai, o mai mare prioritate la nivel european. Este nevoie de niște noi propuneri, sper, dar trebuie să spun că aici, de fapt, există și legislația, există și tehnica, însă această tehnică nu a fost privită ca o prioritate, pentru că de-a jumătatea anilor 90 exista deja tehnica um, care să fie utilizată și în uh, Belgia, uh, acest sistem uh, TVL 1 uh, exista de la început, de la mijlocul anilor 90, prin urmare ar fi putut fi implementat dacă ar fi reprezentat o prioritate. Însă pentru viitor, cred că este necesar ca, în primul rând, să nu um, să nu se uh, reducă uh, atenția acordată calificării personalului din domeniul feroviar, pentru că acesta este o prioritate. În al <coughs> doilea rând, avem nevoie de niște uh, planuri de uh, reechipare a trenurilor la nivel uh, național, la nivel uh, uh, regional, Cred că acest lucru este foarte important și avem posibilitatea în Parlament să vorbim și să fim informați despre niște obiective mai uh, exacte. Cred că și pasagerii au dreptul să fie informați dacă linia pe care au ei uh, nevoie să călătorească este dotată cu cele mai înalte, la cele mai înalte uh, standarde de uh, siguranță și dacă materialul rulant este uh, corespunzător. Cred că trebuie să verificăm dacă aceste obligații de informare au fost respectate. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum numele socialiștilor, timp de două minute și jumătate, <coughs> domnul El Kadraoui. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, și eu, în numele socialiștilor și democraților, aș dori să-mi exprim condoleanțele față de victime, solidaritatea față de familiile acestor victime, ca urmare a catastrofei de la Beisingen. Bineînțeles, trebuie să așteptăm mai întâi rezultatele anchetei, în așa fel încât să putem să ajungem la concluzii clare. Dar putem deja, totuși, să spunem că Siguranța feroviară trebuie să fie un punct asupra căruia să ne aplicăm în permanență. Această siguranță poate fi îmbunătățită permanent. Și ca și dumneavoastră, domnule comisar, e bine, eu și colegii mei regretăm faptul că un anumit număr de persoane care au o responsabilitate importantă uh, au dat impresia că vor să se debaraseze de această responsabilitate în momentul în care a intervenit accidentul și au utilizat Europa ca fiind un țap uh, sistemul RTMS este un sistem care trebuia să fi fost implementat și a fost implementat în Europa în mod foarte corect. Uh, e nevoie de un singur sistem de semnalizare în loc să avem 20 de sisteme diferite. Și vedeți că această implementare a fost uh, realizată doar parțial. Știu că în Uniunea Europeană există 27 de state membre, dar sunt de părere că trebuie să cădem de acord asupra unor norme. Este evident că acest lucru va avea consecințe bugetare, însă Însă, așa cum ați spus, niciun stat membru nu își poate permite să-și asume astfel de riscuri. Uh, fiecare stat membru dorește să uh, instaleze acest RTMS. Acum ne putem pune întrebarea, cum anume vom obține căi ferate mai sigure? Acest lucru poate fi obținut la nivel uh, european prin intermediul RTMS și avem acest plan de instalare. În bugete am prevăzut 240 de milioane de euro în ceea ce privește rețelele de căi ferate, în așa fel încât să putem ajuta statele membre. Comisia și Agenția Europeană a Căilor Ferate trebuie și ele, la rândul lor, să-și îndeplinească misiunea ce le revine, să controleze dacă, într-adevăr, pe teren acest lucru se întâmplă. Există Directiva 49 din 2004 referitoare la siguranța căilor ferate comunitare. În această directivă se vorbește despre necesitatea de a avea o instanță care să supravegheze gradul de siguranță în fiecare stat membru, o instanță autonomă, independentă de societatea căilor ferate. Misiunea acestea ar fi ca siguranța pe căile ferate să fie menținută la un nivel suficient și să se stabilească un cadru general cu principii clare. Dragi colegi, îmi pare rău să spun că în Belgia acest lucru nu funcționează în mod corect. Poate că ar trebui să organizăm un audit în așa fel încât să vedem dacă statele membre au capacitatea în mod proactiv să instaleze acest sistem de siguranță pe căile ferate naționale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule El Cadraui. Și acum, timp de două minute, are cuvântul din partea ALDE, Domnul Sterks. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu aș dori și eu să-mi exprim condoleanțele mm, față de familiile victimelor accidentului. Sigur că și eu aștept rezultatele anchetei, care sper că vor putea să ne parvină cât mai rapid posibil. <coughs> În țara mea s-au pus un anumit număr de întrebări în legătură cu modul în care Europa a abordat problema căilor ferate. Eu nu vă pot spune că sunt șocat pentru că unii au afirmat că noi nu avem niciun, nu ne dăm deloc interesul pentru problemele legate de securitate. Eu am fost raportor în legătură cu uh, directiva securitate și pot spune că sunt mândru de ce am făcut uh, la vremea aceea. Noi am spus că a trebuit să stabilim obligații foarte clare în ce privește securitatea, trebuie să dispunem de un cadru european. Sigur, Uh, am întâmpinat multe dificultăți la nivelul statelor membre, așa cum a spus și domnul El Cadraui, în anumite țări. Din păcate, în țara mea, organizarea aplicării naționale a directivei nu este suficientă pentru moment și sper că veți examina în continuare această problemă. Ar trebui poate ca Parlamentul să reexamineze întreaga această directivă și să o consolideze după cum a spus uh, un antevorbitor. E, nu e adevărat că noi nu ne dăm interesul problemele legate de siguranță. În regulamentul privind drepturile pasagerilor uh, am uh, prevăzut asemenea uh, măsuri de, și îmi pare bine că Belgia uh, utilizează acest sistem uh, și că va oferi despăgubiri familiilor victimelor accidentelor. Unii au spus că deschiderea piețelor a dus la uh, o lipsă de securitate. Uh, Uh, eu mă opun acestei opinii dacă luăm în considerare ultimele date pe care le avem la dispoziție din partea Agenției Europene a Căilor Ferate pentru 2008. Vedem că această afirmație este falsă. Vedem că Marea Britanie și uh, țările de jos au o situație foarte bună, țări în care există o piață deschisă. Trebuie sigur că trebuie să ne ocupăm și de situația conducătorilor de trenuri, uh, celor care uh, lucrează în gări, în administrație și trebuie să vedem cum e organizată formarea uh, Uh, și să punem accentul pe securitate. În concluzie, spune că nu putem să uh, nu ținem cont de faptul că uh, căile ferate sunt mijlocul de transport, până la urmă, cel mai sigur. Mulțumesc, dragi colegi. Acum, numele uh, versiilor are cuvântul timp de două minute, doamna Isabel Durand. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uh, accidentul tragic care a avut loc săptămâna trecută este uh, cea mai oribilă catastrofă feroviară pe care a cunoscut-o Belgia încă din 2001 încoace, moment în care eram uh, eu însă ministru pentru transport și mobilitate. Trebuie să ne gândim la colegul nostru, Claude Viacandago, dar și la celelalte victime, la familiile lor, la toți cei care lucrează în acest domeniu și care uh, sunt în doliu. Nu vreau să trag concluzii uh, pripite. Ancheta este în curs și nu vom uh, încerca să anticipăm rezultatele acesteia. Dar este evident că la nivel belgian regretăm faptul că uh, societatea de uh, căi ferate nu a instalat la timp acest sistem de siguranță. A doua zi, imediat după accident, în momentul în care care nu se putea evoca niciun fel de motiv bugetar. Am auzit declarații care se refereau la uh, sistemele impuse de către Uniunea Europeană. Mie mi s-a părut că acest lucru era inacceptabil și că, de fapt, Europa era doar un țap ispășitor în acest caz. Eu sunt convinsă că trebuie să investim în, în interoperabilitate, trebuie să uh, eliminăm acele standarde naționale care de fapt sunt o frână în uh, evoluția căilor ferate și a competitivității acestora. Este evident că RTMS-ul va evolua, va evolua pentru că avem nevoie de un nivel tehnologic foarte înalt și n-am nici cea mai mică îndoială că în următorii 10-15 ani vor exista evoluții tehnologice. Astfel de accidente spectaculare sunt totuși excepționale, deci trebuie să amintim faptul că putem face mai multe în materie de siguranță. Dacă îmi permiteți câteva propuneri în acest sens. Știți, domnule comisar, că deocamdată discutăm despre rețelele transeuropene de transport condiții, criterii. E bine, cred eu că instalarea acestui sistem RTMS în toată Europa ar putea deveni o prioritate pentru aceste rețele transeuropene. Și cred că ar trebui să fixăm anumite date limite, uh, să avem mijloace suficiente la dispoziție, să existe obligativitatea pentru statele membre pentru a se echipa în astfel de sisteme de siguranță. Apoi, trebuie să acordăm prioritate în ceea ce privește siguranța în momentul în care se deschid piețele. Să cerem de la noi operatori care ajung pe piață să se adapteze adapteze uh, la sistemul automat de protecție care există pe aceste rețele și uh, ulterior să echipeze locomotivele cu receptoarele necesare. De asemenea, cred că Agenția Europeană pentru Căile Ferate ar putea să contribuie în mod uh, benefic la o mai bună integrare a abordării fiecărui stat membru în ceea ce privește siguranța, mai ales în ceea ce privește brevetele pentru sistemele de siguranță. Domnul președinte, întrerupe, mulțumesc și acum timp de un minut are cuvântul din partea ECR, domnul Epping. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ancheta privind cauzele accidentului feroviar din Bözingen nu a fost încheiată, așadar nu pot să spun uh, mare lucru despre acest uh, subiect, dar știm ceva. Și anume, dacă are loc un accident în Regatul Unit, se, pune, se învinovățește privatizarea sistemului feroviar pentru acest accident. Acum haideți să ne uităm la Belgia. 32 de eurocenți uh, prețul uh, cheltuit pentru siguranță, 15 uh, în Olanda, 4 în Regatul Unit. Și totuși, rețelele feroviare din Belgia au datorii de mai mult de 20 de milioane de euro. Unde se duc oare banii? Este foarte clar, există niște semne care indică neglijența. Uh, Poate că se plătesc uh, mult prea bani pentru salariile uh, celor care lucrează uh, în acest sector. Știm că sindicatele sunt foarte puternice în Belgia. Sectorul feroviar este gestionat de socialiști și este gestionat prost. Și nu cred că acesta este o scuză pentru sistemul feroviar din Belgia. Mulțumesc, care cuvântul domnul Jacqui Ena din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte în luna noiembrie anului trecut, aici domnul Simpson a declarat că deși sistemul feroviar comunitar este foarte sigur și că au fost făcute progrese în ultimii ani, datorită liberalizării pieței, ă, a spus că s-au produs accidente ă, mortale care au pus probleme în legătură cu securitatea. Iată, ultimul accident Uh, bilanțul său în pierderi umane, suferințe fizice și psihologice. Ne-a reamintit că e timpul să redeschidem dezbaterea privind uh, securitatea rutieră și uh, să nu spunem că orice accident este imprevizibil prin natura sa. Uh, Uh, problema este că ansamblul uh, rețelor feroviare uh, europene este nesigur, asta ca o consecință directă a separației dintre gestionare și materialul rulant, separație care a fost impusă contra bunului simț de către Comisie pentru a permite deschiderea către concurență a căilor ferate. Și aceasta duce la accidente. Din cauza acestei separații, separații întreținerea rețelelor uh, de căi ferate a, fost sacrificată. Poate că încercați să câștigați timp uh, prezentându-ne o singură fațetă a problemei și utilizarea celor mai bune tehnici ale momentului, însă dacă în fiecare an Uh, uh, din ce în ce mai mulți șeferiști uh, sunt dați afară, din ce în ce mai mult personal e pierdut. Sigur că, din păcate, vom vorbi din nou de accidente. Trebuie să terminăm cu concurența și să începem o adevărată cooperare și ca să ieșim din acest, din acest impas, fiecare va trebui să-și asume răspunderea. În ce mă privește, nu voi fi complice la o asemenea situație Uh, mulțumesc, v-ați depășit timpul de vorbire, domnule Ena, și acum dau cuvântul domnului Clas uh, din uh, grupul celor neafiliați. Un minut și jumătate. Este vreau een gewone vaststelling. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi dați-mi voi să fac o simplă constatare. Presiunea fiscală în Belgia este una dintre cele mai ridicate din lumea întreagă și în această țară nu Eh, există o gestiune corectă. Contribuabilii nu își primesc serviciile necesare în schimbul taxelor pe care le plătesc. Iar căile ferate sunt un exemplu foarte bun pentru a ilustra această afirmație. Este un sistem vechi, cu întârzieri foarte mari și în momentul în care eh, există acele ore de vârf, vagoanele sunt pline, administrația Societății Naționale Belgene de Căi Ferate este politizată și e un exemplu tipic. Dacă ceva nu funcționează, nimeni nu e responsabil responsabil de nimic. În 2001 a avut loc un accident în localitatea Pecro. Un accident identic cu cel care s-a întâmplat recent la Bösingen. Și toată lumea credea acum 9 ani de zile după acel accident că se va instala un sistem de siguranță, dar se pare că nu a fost cazul. Iar sistemul de control european a elaborat un sistem propriu mult prea târziu și care pare să fie insuficient. Iată învățămintele pe care trebuie să le tragem acum din greșelile din trecut. Trebuie să investim în siguranță iar sistemele trebuie să fie compatibile de la o țară la alta. Dacă nu avem această interoperabilitate, atunci Uh, nu vom reuși să ajungem la un sistem european. Uh, ori această soluție trebuie să fie încurajată, pentru că nu e normal ca un tren talis dintre, care merge de la Paris la Amsterdam să fie obligat să treacă peste cinci sisteme de siguranță diferite. Mulțumesc, spune domnul președinte. Iată că am terminat cu lista oratorilor care luau cuvântul în numele grupurilor politice. Trecem acum la oratorii care doresc să intervină în nume propriu. Primul orator va fi domnul Kuhn. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați colegi, stimate colege. Această ciocnire a două trenuri în apropierea Bruxellesului a fost un accident care ne-a impresionat foarte mult gândurile noastre se îndreaptă către familiile uh, și prietenii victimelor. În astfel de dezastre, uh, foarte repede tindem să căutăm vinovații. Uniunea Europeană, Comisia Europeană, uh, noi avem niște standarde de siguranță în această uh, directivă din anul 2004, însă nu putem să o utilizăm aici. Pe de o parte, se pune întotdeauna întrebarea dacă ar trebui să înăsprim condițiile de siguranță. Ancheta încă nu a fost finalizată în acest caz și de aceea nu putem uh, să evaluăm niște rezultate concrete. Sigur că Întrebarea este dacă ar fi putut fi evitată această catastrofă. Um, greșelile umane nu se pot exclude, greșelile, erorile tehnice, de asemenea, uh, împreună cu cele umane, uh, joacă un rol foarte important în astfel de accidente și de aceea toți operatorii, fie ei privați sau de stat, sunt obligați să uh, respecte cerințele de siguranță, iar autoritățile naționale feroviare trebuie să verifice dacă într-adevăr cerințele de siguranță sunt și respectate. Nu doresc aici să țin o prelegere uh, cu privire la această situație din perspectiva germană. Doresc doar să vă spun că în Germania această directivă Uh, a fost transpusă complet și atunci când este vorba de erori umane, sistemele tehnice trebuie să intervină. Mi-aduc aminte de uh, acest uh, sistem de frânare care trebuie să reacționeze foarte, foarte repede, în decurs de un minut, în momentul în care s-a depășit uh, semnul roșu al semaforului. Trebuie să existe astfel de sisteme. Sistemul de control european, ETCS, pentru uh, domeniul feroviar trebuie să fie uh, utilizat pentru ca astfel de situații să poată fi uh, controlate. În Comisia pentru Transporturi vom discuta, vom face o evaluare a acestei situații în ceea ce privește uh, cerințele de siguranță și vom trage concluziile necesare. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Tarabella, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Catastrofa feroviară de la Huzingen lângă Bruxelles a făcut uh, optsprezece victime și peste 60 de rănii Ne gândim la familiile acestora. Ancheta este în curs și cred că trebuie să facă o, o evaluare a securității feroviere în întreaga Europa, în fiecare stat membru. Trebuie să se studieze starea uh, căilor ferate și interoperabilitatea lor. Dar trebuie să, această, această anchetă trebuie luată într-un sens larg, trebuie să se evalueze condițiile de lucru ale celor care lucrează în domeniu, pentru că ei sunt cei mai buni garanți ai securității. Cer Comisiei să facă o securitate a întregii rețele feroviare europene cu o abordare globală de la, liberalizarea domeniului căilor ferate până acum. A venit momentul să evaluăm fără tabu rezultatele concrete ale acestor privatizări ale serviciilor publice, cine a beneficiat, cine a suferit de pe urma lor. Trebuie să se compare aplicarea normelor europene de securitate a semnalizării, condițiilor de muncă din momentul liberalizării căilor ferate în fiecare stat membru. Deci Comisia trebuie să se gândească în mod mai general la rolul serviciilor publici. Partidul Socialist, căruia aparțin, cer cere um, o acțiune comună pentru a proteja și a dezvolta serviciile publice. E vorba de o directivă cadru în legătură cu servicii de interes general care ar da serviciilor publice garanția unui cadru legislativ stabil, cu o finanțare adecvată, respectând principiul universalității și egalității de acces. Mulțumesc! Are acum cuvântul um, domnul Higgins. Uh, Domnule președinte, tendința O secundă, spune domnul președinte. Vreți să adresați o întrebare vorbitorului. Domnule Tarabella, acceptați întrebarea? Domnule Tarabella, acceptați întrebarea? Da, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să adresez o întrebare domnului Tarabella. Îl respect ca persoană, însă nu putem ignora faptul că companiile feroviare primesc mai multe subvenții decât orice alt domeniu în Europa. Așa că nu e vorba de liberalizare aici. Nu este vina uh, liberalizării pentru această situație. Domnia sa se vorbește în numele uh, Partidului Socialist și dacă aveți impresia că veți avea căi ferate mai sigure în cazul în care le politizați, uh, mă tem că vă înșelați. Domnul Tarabella. Mulțumesc. Aș vrea să-i răspund uh, colegului meu că aici nu e vorba de o tribună electorală, e vorba de o catastrofă care s-a întâmplat și e normal să ne punem întrebări despre cauzele acestei catastrofe. Anchetele merg și trebuie să le lăsăm să meargă. Însă trebuie să nu ignorăm factorul uman și în orice liberalizare, știu că dumneavoastră o apărați, eu nu țin neapărat la liberalizare în sectorul public, există un factor uman care se neglijează și există o presiune foarte mare asupra personalului care face ore suplimentare, face mult prea multe ore de lucru în fiecare zi, fără niciun fel de pauză și când ești uh, um, de exemplu, la, într-o locomotivă trebuie să uh, ai o concentrare extraordinară. Nu vreau să uităm acest lucru, faptul că există totuși această, acest aspect. Mulțumesc foarte mult. Domnul Higgins, un minut și jumătate acum. Accidentul de lângă Hal a fost o, tragedie o, o tragedie groaznică. Acum trebuie să uh, tragem concluzie de pe urma acestei strategii, de, tragedii pentru a evita astfel de situații pe viitor trebuie să îi ascultăm pe cei care lucrează în domeniul căilor ferate și trebuie să facem aceste transporturi sigure un conservator britanic, membru al acestui parlament, uh, uh, îi atacă pe cei care uh, lucrează în domeniul căilor ferate în Belgia în intervenția sa. Problema este liberalizarea și dereglementarea. Iată, ce a acționat împotriva siguranței sectorului căilor ferate. Uh, cei care lucrează în domeniul căilor ferate în Belgia sunt frustrați. Acest lucru s-a văzut și în momentul grevelor, precum și în reacția lor de după tragedie. Acest incident este al treilea incident serios din Belgia în ultimele nouă luni, după accidentul major din 2001 sau promis măsuri, eh, dar care nu au fost niciodată puse în practică. Realitatea este că cei care lucrează în domeniul căilor ferate în Belgia Um, lucrează mai mult și au pauze mai scurte, de aceea uh, nivelul securității a scăzut. Iată care sunt rezultatele liberalizării și privatizării. Acestea vor, vor pune și mai mult în pericol securitatea. Este evident că cel mai bine pentru a garanta securitatea este menținerea infrastructurii feroviare în domeniul public cu control democratic și investițiile necesare. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-mi exprim condoleanțele familiilor victimelor, dar din păcate nu ajută mult dacă pe, pe victime, familiile victimelor, dacă noi spunem în continuare că totuși trenul este unul dintre cele mai sigure mijloace de transport în comparație cu accidentele de pe uh, autostrăzi, de exemplu. Întrebarea este însă cum s-a putut ajunge la această catastrofă. Însă experții tehnici sunt cei care trebuie să răspundă la această întrebare și după aceea și justiția. Întrebarea este ce am greșit în procesul de instaurare unei piețe comune feroviare în Europa și cum putem cu mijloacele pe care le avem să împiedicăm următoare eventuale accidente, pentru că fiecare accident este în plus. Am uh, trăit destul de multe în acest domeniu și pot să vă spun câteva, câțiva factori care influențează securitatea. La începutul anilor 90, în loc să punem în concurență diferitele companii feroviare, ar fi trebuit să facem mai întâi o armonizare tehnică. Toate aceste probleme pe care le-a menționat și comisarul Calas ar fi trebuit să fie depășite în secolul 90 uh, în anii 90, mă scuzați, și probabil că pe baza unei armonizări tehnice am fi putut avea mai multă armonizare în general. Faptul că s-au liberalizat întreprinderea atât de repede, mulți uh, actori care participă la sistemul feroviar din diferite state nu au ținut cont de armonizarea de alte domenii cu celelalte sisteme ale statelor membre. Răspunderea este așadar, pe de-o parte, la statele membre, la companii, la ofertanții de servicii în domeniul infrastructurilor, dar și a celor care au dat directive la nivel european fără să facă o evaluare la jumătatea drumului. Această evaluare s-a făcut de-abia de curând. Companiile feroviare au făcut o greșeală să ia o strategie greșită, să aștepte prea mult sistemul european feroviar au redus prea mult costurile, care, lucru care a afectat costurile pentru personal și au făcut și poate alte economii în alte domenii. Aș vrea să mai menționez trei puncte care uh, trebuie să ajungem mai repede la modernizarea pe care am planificat-o. Mulțumesc, spune președintele, îmi pare foarte rău, dar trebuie să vă uh, trebuie să vă întrerup. Doamna Țicău, un minut. Aristopoli, transportul feroviar este în general mai sigur mai rapid i mai puin poluant decât transportul rutier. cu toate acestea în două mii șapte aproximativ doi șase sute de persoane au fost victime ale accidentelor feroviare iar în ultimul an au avut loc mai multe accidente feroviare în care au fost implicate trenuri de pasageri i de marfă. recentul accident feroviar din belgia soldat cu douăzeci de mori i peste o sută douăzeci de rănii ne readuce în mod brutal în atenie importana siguranei transportului feroviar din păcate criza economică i financiară a accentuat dificultăile financiare cu care se confruntă atât operatorii cât i administratorii de infrastructură din transportul feroviar. este îngrijorător faptul că lipsa personalului specializat i a resurselor financiare pentru implementarea sistemului ertms se numără printre cauzele posibile ale accidentului dei mii de angajai din sistemul feroviar îi pierd locurile de muncă. solicit statelor membre i comisiei să ia măsurile necesare pentru reabilitarea infrastructurii de cale ferată i a materialului rulant existent pentru a asigura un transport feroviar eficient i sigur a da prioritate investiiilor necesare pentru sigurana i securitatea transportului feroviar i dezvoltarea de noi infrastructuri de transport feroviar i implementarea sistemului ertms minute. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Accidentele feroviare recente care au afectat Europa, Belgia, astăzi Italia, ieri, ne impun să ne gândim la problemele sistemului și măsurile necesare pentru a îmbunătăți prestațiile în termen de securitate. Este îngrijorător faptul că Uniunea Europeană a elaborat deja uh, un sistem de monitorizare a traficului feroviar în anul 2000, e vorba de RTMS, și după zece ani acest sistem uh, a fost adoptat de foarte puține state membre. Și astăzi există în Uniunea Europeană peste 20 de sisteme de securitate feroviară diferite și este evident că rezultă dificultăți, mai ales uh, în, uh, pe căile internaționale. Um, trebuie să se evalueze sistemul și este nevoie să ia măsuri economice și tehnice gestionate de societățile din sector. Dar trebuie să remarcăm că legea comunitară nu fixează o dată pentru adaptarea liniilor naționale la sistemul RTMS, uh, și lasă statelor membre competența de a um, evalua care sunt adaptările necesare ale trenurilor. Trebuie uh, să se ia măsuri împotriva celor care nu se adaptează acestor uh, sisteme. Uh, în al doilea rând, nu trebuie să încetinim interoperabilitatea și realizarea pieței interne în acest domeniu. Astăzi există o Agenție Națională Independentă pentru Securitate care trebuie să verifice dacă s-au adoptat sistemele de securitate necesare trebuie să se insiste ca certificările de securitate să fie o precondiție pentru darea licenței de exercitare a acestor servicii din optica unui, uh, piețe, unei piețe feroviare comune liberalizate, trebuie să se consolideze prerogativele Agenției Feroviare Europene la nivelul controalelor. Are cuvântul domnul sau doamna Seraciani. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. După accidentul feroviar recent de la Bruxelles, uh, despre care au vorbit mulți colegi, se identifică din nou problema securității căilor ferate. Directiva 2449 uh, legătură cu securitatea feroviară stabilește că societățile de căi ferate și gestionării rețelelor sunt corresponsabili pentru securitate, fiecare pentru partea din competența sa. În cazul accidentului din Belgia, se pare că a fost vorba de o eroare umană. Bineînțeles, anchetele vor uh, certifica acest lucru. Se pare că trenul nu a avut sistemul automat de, frena, de frânare ne întrebăm câte trenuri din statele membre nu au acest instrument de securitate. Are Comisia de gând uh, să facă o propunere um, legislativă pentru a dota întregul uh, sistem european uh, de acest, cu acest mecanism de securitate? Mulțumesc! Are cuvântul domnul sau doamna Nitras. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș vrea și eu să prezint condoleanțele mele familiilor victimelor acestui accident. Aș dori să mă refer la un lucru care încă nu a intrat în discuția noastră. În uh, această dezbatere este foarte important să vorbim despre acest lucru. După părerea mea, o piață liberalizată este mai funcțională decât una de stat. Aș vrea însă să mă ref mai refer la un lucru. Nu vorbim doar despre structura companiilor, dacă e vorba de o companie privată sau de o companie de stat. Dacă vorbim despre piață, dacă vorbim despre piață liberă sau despre o piață reglementată. În anumite state membre, uh, această piață este, uh, face obiectul unui monopol al unei singure companii. Sunt atât de multe sisteme diferite și în multe state membre există mai multe sisteme de securitate pentru căile ferate. Or, acest lucru reprezintă o barieră artificială menită să uh, apere compania care deține poziția de monopol pe piața internă respectivă. În multe cazuri, echipamentele nu, se, nu sunt adaptate utilizării pe o anumită piață ci se, prezența lor se datorează doar intrării pe piața respectivă a unui anumit competitor. Asta creează probleme de securitate și siguranță. Dacă avem în vedere alocarea fondurilor structurale în statele membre noi, constatăm că practic nu există resurse pentru infrastructura de cale ferată, aceeași autoritate administrativă se ocupă în acest caz și de uh, solicitări, solicitarea fondurilor și de repartizarea lor și nu sunt interesați să creeze diversitate. Nu se dorește concurență nici din partea altor state, nici pe piața internă, din partea unor competitori interni. Așadar, am din acest motiv constatăm că siguranța și securitatea au de suferit. Mulțumesc, domnul Bele, două minute. Comisaris domnule președinte. Domnule comisar, accidentul dramatic de la Geisingen ne obligă pe toți uh, și pe noi în Europa să facem o anchetă. 18 persoane și-au pierdut viața în acest accident și suntem și noi vinovați uh, de acest accident și trebuie să tragem uh, concluziile și învățămintele cu privire la siguranța din uh, sistemul feroviar european. a spus că nu este vina Europei faptul că nu există un sistem automatic, automat de frânare și că nu s-a transpus acest sistem în Belgia, dar asta nu înseamnă că Europa nu trebuie să facă nimic, din contră. De aceea noi cerem Comisiei acum uh, să înceapă o anchetă neapărat din partea ei. Trebuie însă să punem mai multe întrebări concrete în această anchetă. Avem, de exemplu, societățile feroviare care, și cele private care sunt obligate din 2013 să își doteze sistemele din 2013, așadar cu sistemul ECTS. Problema este că legăturile care trebuie făcute între sistemul feroviar și acest sistem nou nu sunt încă prezente. În Europa există doar 800 de kilometri care au deja în dotare sistemul ECTS. Bineînțeles, rețeaua feroviară din Europa este mult mai mare de atât, ceea ce arată că nu suntem nici pe departe pregătiți pentru un nou sistem. Trenurile nu vor putea să comunice cu acest nou sistem de semnalizare. Va trebui așadar să facem investiții mai puternice. În același timp trebuie să investigăm să vedem dacă nu a crescut presiunea asupra personalului din cauza concurenței prea mari între companiile feroviare. Poate că ar trebui să ne gândim ca pentru companiile feroviare să introducem, așa cum am făcut-o pentru șoferii de camioane, o perioadă obligatorie de pauză ar trebui în orice caz să facem o anchetă foarte conștiincioasă și să arătăm și ambiția, voința politică pentru a schimba lucrurile. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la procedura Catch the Eye. Domnul Kramer, un minut. Stimate domnule președinte, domnule comisar, accidentul îngrozitor s-a întâmplat din cauza două locomotive care au fost uh, conduse de SNCB, deci de o companie de stat, pe o rețea de stat feroviară. În Belgia nu există concurență între trenurile de persoane, între companiile de trenuri de persoane. Deci nu are legătură cu concurența, are legătură cu um, prea puține cerințe de siguranță. Așa cum a spus și colegul meu că de 20 de ani există această tehnică pentru ca dacă un tren trece pe roșu, trenul să fie oprit în mod automat. Întrebarea este de ce nu au sau instalat acest sistem nici nu are legătură cu uh, RTMS-ul. Eu am fost raportor pentru RTMS-ul, dar nu, aceasta este o viziune de viitor, dar asta nu a împiedicat niciun stat să impună precerințe de siguranță și să le implementeze, care era o activitate de, în competența statelor naționale. Întrebarea este de ce Belgia nu a investit în aceste sisteme de siguranță de 20 de ani. Poate că ar fi putut să renunțăm la 10-20 de kilometri de autostradă și am fi avut astfel banii să introducem sistemul acesta de siguranță și să evităm evităm acest accident. Nu a fost prima dată că s-a trecut pe roșu în Belgia, a fost prima dată doar că s-a întâmplat din cauza aceasta un accident atât de îngrozitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Mai dorește cineva să ridice mâna și să spună ceva acum? Pentru că avem loc. Bun, dacă nu, atunci Trecem uh, acum la domnul comisar Calas și dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, această discuție iscată de accidentul tragic din Belgia se va întrega în discuția noastră generală în legătură cu securitatea feroviară și dezvoltarea transporturilor în Uniunea Europeană. Comisia pregătește o carte albă în legătură cu viitorul transporturilor și, bineînțeles, că în aceasta discută foarte serios toate aspectele legate de securitatea tuturor tipurilor de transporturi, inclusiv celor feroviare care, după cum s-a spus de multe ori, este unul dintre tipurile de transporturi cele mai sigure. Este important de asemenea faptul că în momentul de față discutăm pachetul feroviar, așa numitul prim pachet feroviar, revizuirea ă, pachetului feroviar. Deci, într-adevăr, aceste lucruri uh, sunt discutate la Comisie în momentul de față. Câteva observații. Sistemul de gestionare al sistemului al traficului feroviar uh, a fost creat pentru interoperabilitatea căilor ferate uh, și include sisteme de securitate foarte avansate, dar securitatea este încă de responsabilitatea statelor membre, indiferent uh, ce sistem se folosește. Dar uh, acest uh, sistem um, este folosit și aplicarea lui este încă discuție Până în, în 2020 uh, vom avea 20.000 de kilometri de căi ferate care vor folosi sistemul RTMS în Europa, inclusiv Belgia. În domeniul căilor ferate lucrurile durează, investițiile sunt majore doar 85% uh, din uh, fondurile TNT sunt folosite pentru rețele, inclusiv pentru sistemul RTMS. Mă bucur uh, fapt că cu ajutorul Parlamentului European vom putea spori investițiile în rețelele de transport. Acest lucru va fi foarte important. Bineînțeles, factorul uman este în continuare important și, bineînțeles, faptul că uh, la, la lumina roșie trebuie să te oprești există încă din secolul XIX. Deci niciodată um, nu se, pot, uh, nu, nu se vor putea inventa sisteme care să evite 100% din erorile umane. Întotdeauna există riscul, un risc minor de, de erori umane și responsabilitatea umană este foarte importantă. Așa să mai spun un lucru despre liberalizarea și serviciile publice. Sunt două lucruri diferite. Nimeni nu spune că se poate, pot oferi că nu se pot oferi servicii publice de calitate și într-un sistem liberalizat. Această liberalizare nu exclude servicii publice de calitate. Mulțumesc. Mulțumesc. Am încheiat dezbaterea. Voturile vor începe peste 5 minute.